przewodniczący! Președintele. No. No. Yeah. Uh, dear colleagues, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. At the whole. Dear colleagues, let me start. Stimați colegi, reluăm uh, sesiunea și ordinea lucrărilor. Vă rog să luați loc în sală, spune domnul președinte. Vznaviam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Declar deschisă sesiunea Parlamentului European, suspendată în 16 decembrie 2010. Procesul verbal a reuniunii din 16 uh, decembrie sunt disponibil, e disponibil. Dacă nu sunt obiecții și constat că așa este, considerăm adoptat acest proces verbal. Aș dori să vă furnizez câteva informații. În primul rând, câteva aspecte. În 26 ianuarie vom sărbători cea de-a 66-a aniversare a uh, eliberării uh, prizonierilor de la lagărul de, la concentr- de concentrare din Auschwitz. Și vom uh, comemora cu această ocazie victimele acestui lagăr de concentrare. <coughs> și ne vom asigura astfel și prin acest eveniment că uh, coșmarele trecutului nu vor uh, mai avea loc niciodată. Apoi aș dori să vă spun că Lituania a comemorat uh, în duminică, uh, Duminica Sângeroasă, când uh, tancurile rusești au intrat în Lituania. Lituania e o țară cu drepturi de pline a NATO și astăzi am dorit să ne exprimăm și solidaritatea cu Belorusia, care se află în vecinătatea noastră apropiată și care așteaptă și în țara lor libertatea și democrația. În 23 decembrie, Uniunea Europeană s-a alăturat Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, iar această convenție, împreună cu strategia respectivă pregătită, respectivă pregătită de către Comisia Europeană, ne va permite să ne asigurăm că se pot garanta drepturi egale la aproximativ 80 de milioane de persoane cu dizabilități care trăiesc în Europeană. următorul punct, aș dori să vă reamintesc că suntem ex extrem de îngrijorați în legătură cu dispariția unui uh, membru al opoziției uh, din China. El uh, a fost uh, torturat. De mai multe ori am discutat situația lui Ji Sheng și aș uh, dori să relansăm uh, apelul uh, adresat uh, guvernului chinez uh, în legătură cu uh, situația domnului Xi Cheng. Și ultimul punct, acum Ungaria, după Belgia, a preluat președinția Consiliului și în timpul acestei ședințe vom discuta și acest aspect. De asemenea, au mai avut loc foarte multe evenimente politice foarte importante, alegerile din uh, Belarus și incidentele și evenimentele sângeroase din Tunisia și aș dori să vă reamintesc uh, că au avut loc și câteva catastrofe naturale în întreaga lume în ultimile săptămâni și am dorit să ne exprimăm solidaritatea față de familiile victimelor, la fel ca și uh, solidaritatea cu guvernele statelor respective. Mam jedną oficjalną informację. Otrzymałem od grupy Zielony. De asemenea, aș dori să vă mai furnizez o informație oficială. Grupul Verzilor, Alianța Liberă Europeană, a solicitat ca domnul Indrek Tarand să fie numit pentru delegația pentru relațiile cu adunarea parlamentară a NATO și domnul Tarand îl înlocuiește pe domnul Butikofer. Dacă există cumva obiecții la această numire, dacă nu, Considerăm această numire adoptată. Acum, ordinea lucrărilor. Ordinea de zi uh, definitivă adoptată de către conferința președinților în 13 ianuarie va fost uh, transmisă și aveți, uh, avem și câteva schimbări propuse pe ordinea de zi. În primul rând, în ce privește ziua de luni, grupul verzilor Alianța Liberă Europeană. Domnule președinte, doresc uh, să profit de ocazie uh, pentru a vă cere în mod formal ca doamna Ashton să vină aici, în plenara Parlamentului, pentru a ne spune ce a făcut sau ce va